Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki, a dzisiejsze nasze spotkanie ma taki charakter. Bună ziua! Astăzi avem o reuniune mai specială de ordin academic, așa ca și sfertul de oră academic pe care vi l-am acordat. Vom vorbi despre subiecte foarte importante. Vom aborda o serie întreagă de subiecte de interes major. Vă reamintesc că este luni și colegii deputați uh, sunt pe drum. Și în țara mea există și un cântec despre care v-am mai vorbit. Un cântec care spune nu-mi place lunea și e lesne de înțeles de ce. Așadar, analizăm acum ordinea de zi. Dacă nu există observații, adoptăm proiectul de ordine de zi și începem acum cu aspectele mai uh, formale, mai oficiale. Reuniunea este difuzată în direct pe internet și avem uh, interpretare în 20 de limbi, uh, cu excepția cehei, maltezei, slovacei și uh, irlandezei. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Adoptăm uh, procesele verbale ale reuniunilor din 23-24 ianuarie, 29 ianuarie și 7 februarie. Dacă nu există obiecții, le vom considera adoptate la finalul reuniunii conform procedurii. Singurul uh, punct de substanță din această dupămasă este schimbul de opinii cu doamna Catherine Gelin uh, Lanel, candidat pentru funcția de director general al Organizației Națiunilor Unite pentru um, Alimentație și Agricultură, FAO adică. Reuniunea de astăzi este organizată împreună cu Comisia DEVE. Îi doresc uh, bun venit doamnei uh, Verca Para, vicepreședinta Comisiei DEVE, căreia îi voi da cuvântul în câteva momente. Și uh, ca introducere am să vă mai dau câteva informații. Îi voi ura bun venit invitatei noastre de astăzi, care este candidată pentru această funcție uh, extrem de importantă la această organizație care are un rol absolut esențial pentru că se ocupă de problemele care țin de alimentație și agricultură la nivel mondial. Ne întâlnim uh, adesea cu reprezentanți uh, din partea FAO în cadrul reuniunilor noastre și îi respectăm foarte mult pe acești colegi cu care avem o colaborare foarte bună. Doamna Catherine Gelin na to stanovisko. Este prima candidată la acest post, adică prima femeie care candidează pentru acest post. Selecția va avea loc în luna iunie la nivelul FAO, iar funcția va fi preluată la 1 august. Candidaturile pot fi depuse până la finalul lunii. Doamna Jelan este inginer uh, agronom, cunoaște foarte bine sistemele de alimentație, sistemele care țin de uh, zonele rurale și lanțul uh, agroalimentar în țara sa de origine Franța, dar și la nivel european. A lucrat uh, la Ministerul francez al Agriculturii, dar și la Comisia Europeană în calitate de expert pe probleme de alimentație. A condus de asemenea și Autoritatea Europeană de Siguranță Alimentară, și anume EFSA, timp de șapte ani. A deținut uh, de asemenea numeroase funcții în diferite comitete europene, în special uh, Codexul pentru principiile generale. După cum știți, uh, chestiunile care țin de alimentație sunt foarte importante pentru Comisia de Dezvoltare. Adesea avem reuniuni comune cu Comisia DV, care sunt uh, dedicate tuturor acestor uh, probleme cu care ne confruntăm la nivel mondial. Și acum îi dau cuvântul uh, vicepreședintei Comisiei DEVE. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în finlandeză. Oikein hyvää iltapäivää omasta ja... Bună ziua! În numele Comisiei uh, DEVE și în nume personal aș dori să mulțumesc Comisiei Agri pentru invitația adresată Comisiei DEVE de a participa la această discuție comună cu doamna Jelan Lanel. Președintele comisiei noastre nu a reușit uh, să participe la această reuniune, își cere scuze și uh, îi transmite invitatei noastre cele mai bune urări. Mă bucur foarte mult să avem ocazia să ne întâlnim cu doamna Jelen Lanel pentru a afla mai multe despre perspectiva sa referitoare la rolul uh, FAO în contextul creșterii demografice și a schimbărilor climatice. pentru că mm, există subiecte care reprezintă provocări majore pentru noi. Kysymykset ovat erityisen akuutteja ja haastavia kehitys. Vorbim și despre mm, produsele alimentare, și uh, deficitul de produse alimentare în țările în curs de dezvoltare. De aceea sunt subiecte de interes uh, și pentru Comisia DEVE. De aceea rolul uh, acestei agenții este extrem de important și este o evoluție pozitivă faptul că Uniunea Europeană a propus un candidat comun pentru această funcție și mă bucur cu atât mai mult că acest candidat este o femeie. Este o persoană cu foarte multă experiență Uh, și în acest context este timpul ca Europa să preia conducerea în FAO și este timpul să avem tot mai multe femei în funcție de conducere la nivelul Organizațiilor Națiunilor Unite și ale diferitelor autorități. Este un uh, moment foarte important pentru că um, încercăm să garantăm uh, siguranța și securitatea alimentară la nivel mondial. Este important ca toată lumea să aibă acces la uh, alimente sigure și nutritive. Noi, în lumea dezvoltată, ne-am uh, exprimat îngrijorările cu privire la uh, relatările uh, recente, la întâmplările recente. Acum, la nivel mondial, ne confruntăm cu um, foamete, sunt uh, zeci de milioane de oameni uh, subnutriți și 150 de milioane de copii uh, suferă din cauza um, opririi din creștere. Acestea sunt cifre de-a dreptul alarmante. Malnutriția reprezintă o povară triplă avem de-a face cu probleme precum uh, malnutriția, obezitatea și uh, alimentația precară. Acestea sunt tendințe care iau amploare pretutindeni. În pofida acestor uh, tendințe negative, uh, sprijinul uh, din partea Uniunii Europene a scăzut de la 18% în 2014 la 6% în 2016. În plus, uh, fondurile alocate au fost reduse semnificativ în 2017. Dacă veți fi uh, numită director general al FAO, uh, veți conduce o luptă globală împotriva malnutriției și veți contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Nu putem subestima importanța dezvoltării durabile și a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acestea fiind spuse, aș vrea să știu ce vreți să faceți pentru a pune siguranța alimentară pe ordinea priorităților și cum putem să convingem statele membre ale Uniunii Europene că dumneavoastră sunteți persoana potrivită să conducă FAO. Și acum vă dau cuvântul doamnă Jelan Lanel. Vă rog să vă încadrați în aproximativ 15 minute, după care vom avea o dezbatere și veți avea posibilitatea să răspundeți la întrebări. Mulțumesc! Monsieur le Président de la... Domnule președinte al Comisiei Agri, doamnă vicepreședinte a Comisiei uh, DEVE, doamnelor și domnilor, membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această inițiativă de a organiza această audiere. În trecut am avut plăcerea și onoarea de a discuta cu membrii Parlamentului European în calitate de director al EFSA Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și știu cât de importante și utile sunt aceste schimburi de opinii și discuții. Astăzi, uh, după cum uh, a spus uh, președintele și după cum a spus și doamna vicepreședintă, mă prezint în fața dumneavoastră în calitate de candidat al Franței și al Uniunii Europene la postul de director general al FAO. 2019 va fi un an important pentru FAO, pentru membrii săi și pentru noi toți, deoarece va fi ales un nou director general. După cum știți, candidatura mea pentru această funcție a fost depusă de Franța pe 17 decembrie. Această candidatură este o provocare ambițioasă și de aceea, cu sprijinul uh, președintelui Republicii uh, Franței, domnul Emmanuel Macron, uh, m-am, mi-am anunțat această intenție chiar înainte de perioada depunerii oficiale a candidaturii. În ultimele șase luni mi-am dedicat energia și entuziasmul pentru a iniția un dialog cu guvernele și părțile interesate. Mi-am pregătit prioritățile și proiectul pentru FAO. De îndată ce mi-am anunțat candidatura în iulie, am început un dialog uh, cu organizațiile regionale și internaționale, cu guvernele, autoritățile locale, agricultorii, mediul academic și toți actorii economici din lanțul alimentar, precum și cu societatea civilă, cu obiectivul de a-mi uh, dezvolta proiectul și prioritățile. Tocmai m-am întors de la Addis Ababa și din Egipt în curând voi merge în regiunea Pacifică și intenționez să merg în America Latină și Asia. Profit de asemenea de fiecare ocazie pentru a merge pe teren și a discuta cu agricultorii, pescarii și comunitățile rurale. De asemenea, am participat la procesul de desemnare a unui candidat unic al Uniunii Europene, care acum a fost finalizat. Sunt mândră că am fost uh, nominalizată în func- ca și candidat pentru Uniunea Europeană. Nu este o întâmplare că Uniunea Europeană este unită pentru această numire, învățând lecțiile a ceea ce s-a întâmplat în 2011, când au fost doi candidați europeni și niciunul nu a fost ales. Știm cu toții că împreună suntem mai puternici. De aceea, Uniunea Europeană s-a angajat uh, în acest proces de a desemna un singur candidat. În Uniunea Europeană apreciem foarte mult valoarea și importanța cooperării internaționale și a multilateralismului. Uniunea Europeană și statele membre reprezintă jumătate din asistența globală pentru dezvoltare. O candidatură unică reflectă rolul important al UE și al FAO ca membru activ în toate activitățile sale. Mai mult, uh, FAO este singura organizație a Națiunilor Unite Uh, în care UE este uh, membru cu drepturi de pline și Uniunea Europeană și statele membre contribuie cu peste 40% din finanțarea FAO. Este vorba despre contribuțiile evaluate și contribuțiile voluntare. Eu sunt uh, candidata Franței și a Uniunii Europene, însă vreau să vă spun că prioritățile mele și proiectul meu sunt global, globale și doresc să um, aduc la oaltă toate țările membre FAO în jurul acestor priorități. Vreau să construiesc împreună cu dumneavoastră dumneavoastră acest proiect. Ne aflăm într-un moment uh, crucial. Așa cum ați spus, foametea a luat din nou amploare. 821 de milioane de oameni continuă să sufere din cauza foametei, același număr ca acum 10 ani. Mai mult, 2 miliarde de oameni, inclusiv copii, sunt malnutriți. 10% din uh, populație încă trăiește în condiții de sărăcie extremă. În același timp, uh, OMS și FAO confirmă că epidemia obezității și supraponderalității continuă să progreseze la un nivel alarmant. Creșterea demografică, schimbarea obiceiurilor alimentare, schimbările climatice și necesitatea de a ne regenera ecosistemele sunt toate provocări pe care agricultura și sistemele alimentare trebuie să le abordeze. Capacitatea noastră de a face față și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă până în 2030 este pusă la încercare. Nu putem să continuăm uh, să procedăm cum am făcut-o până acum. După cum știm, uh, Există o urgență și trebuie să um, întreprindem acțiuni îndrăznețe. Avem soluții? Da, există soluții. Și uh, pentru a implementa aceste soluții avem nevoie de tot mai multă cooperare între guverne și părțile interesate. De aceea avem nevoie de FAO. Avem nevoie de FAO ca furnizor de cunoștințe și soluții bazate pe dovezi și pe date științifice. Avem nevoie de FAO ca o platformă pentru dialog și acțiune concretă, ca un impuls pentru cooperare și sinergii. Avem nevoie de FAO ca un motor pentru dezvoltare prin cooperare tehnică și asistență și prin consiliere în domeniul politicilor pentru guverne. Astăzi vreau să vă împărtășesc câteva dintre prioritățile cheie pe care le am pentru FAO vreau mai întâi să mă asigur că tinerii, precum și um, femeile și bărbații care produc, procesează și distribuie uh, hrana noastră în fiecare zi rămân în centrul acțiunilor și politicilor noastre. Trebuie să ne implicăm alături de acești oameni și să lucrăm cu ei. Vreau de asemenea să întreprind acțiuni pentru ca siguranța alimentară, agricultura și sistemele alimentare, dar și silvicultura și piscicultura revin uh, ca priorități pe agenda politică. Aceste sectoare nu sunt sectoare ale trecutului ci sunt esențiale pentru viitorul nostru. Aceste sectoare joacă un rol crucial în uh, furnizarea de hrană sigură și nutritivă pentru noi toți. Mai mult, există activități economice cheie pentru a combate sărăcia și pentru a crea locuri de muncă decente în zonele rurale. Sunt esențiale pentru a ne regenera ecosistemele și pentru a ne proteja climatul. În esență, aceste sectoare pot și ne vor permite să um, uh, obținem și să atingem obiectivele agendei comune pentru pace, prosperitate, oameni și planetă. Trebuie să reducem pierderile și risipa în uh, lanțul alimentar. De asemenea, trebuie să producem mai mult dar în același timp să protejăm clima și resursele naturale atât de prețioase, precum apa, solul, pădurile și biodiversitatea. De aceea doresc să mă asigur că FAO ne va ajuta să mm, încurajăm mai multe investiții publice și private și inovația în sistemele alimentare indiferent unde trăiesc uh, comunitățile rurale, într-o insulă mică afectate de schimbările climatice, într-o zonă semiaridă uh, care se confruntă cu deșertificare și o productivitate agricolă insuficientă, ori într-o regiune foarte productivă în care trebuie restaurată calitatea apei sau solurilor, într-o regiune afectată de uh, boli animale sau dăunători ai plantelor care afectează capacitatea de producție sau într-o regiune unde trebuie să creștem producția sustenabilă pentru a dezvolta eforturile. Vreau ca FAO să sprijine fiecare țară și fiecare guvern să identifice și să implementeze soluții specifice și adecvate. Dacă vrem să reușim, avem nevoie de un răspuns colectiv. Nici o țară și niciun actor nu poate reuși singur. FAO este casa noastră comună. Trebuie să colaborăm și să ne consolidăm cooperarea. Și mă refer aici la toate formele de cooperare, cooperare sud-sud, cooperare uh, sud-nord și cooperare triangulară, pentru că trebuie să mobilizăm expertiza, talentul și cunoștințele care există pretutindeni în fiecare regiune a lumii. FAO a făcut foarte multe până acum. Are resurse importante, atât umane cât și financiare. Dar trebuie să facem mai mult, trebuie să dezvoltăm parteneriatele și sinergiile și să valorificăm resursele dacă vrem să fim mai eficienți și să facem o schimbare în bine ne confruntăm cu provocări enorme. Totuși, sunt convinsă că putem reuși împreună ce am realizat uh, în ultimele 5 decenii este important. Am uh, multiplicat uh, cu 3 producția mm, globală de hrană, în timp ce populația lumii a crescut de 2,5 ori. Însă trebuie să mergem și mai departe și să ne accelerăm eforturile pentru ca sistemele noastre alimentare să devină mai durabile și să răspundă mai bine nevoilor populației noastre aflate în creștere. FAO a dobândit uh, cunoștințe și expertize uh, fără egal, care sunt esențiale pentru a sprijini guvernele în uh, identificarea și implementarea de soluții adecvate pentru nevoile și prioritățile lor. Avem nevoie ca FAO să fie mai agilă, mai transparentă și mai responsabilă, mai adecvată scopului său, mai inovatoare și mai bazată pe cooperare. Avem nevoie de o organizație FAO pe deplin integrată în sistemul Națiunilor Unite, cu o cooperare puternică și eficientă cu celelalte organizații ale ONU și în special cu uh, Programul Mondial pentru Hrană și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, IFAD. Aș vrea ca în concluzie să vă spun că transformarea sistemelor noastre alimentare este o necesitate. Sistemele noastre alimentare trebuie să fie mai productive, mai eficiente mai inclusive și mai reziliente pentru a asigura acces durabil la hrană sigură și nutritivă pentru toți, trebuie să protejăm și să ne regenerăm resursele naturale și să combatem schimbările climatice. Pentru a reduce foametea și malnutriția, trebuie să ne adaptăm sistemele alimentare la nevoile populațiilor, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ pentru a permite populațiilor și comunităților să prospere în propriile regiuni și pentru a le asigura viitorul, trebuie să, dezv- să dezvoltăm lanțul valoric și să creăm locuri de muncă în zonele rurale. Principalul meu obiectiv este hrană sustenabilă pentru toți și cred cu tărie că FAO ne poate ajuta să reușim în mod hotărător împreună. Candidatura mea este prima candidatură a Franței la conducerea generală a FAO. De asemenea, Așa cum ați amintit și dumneavoastră, este prima dată când Uniunea Europeană prezintă o candidatură unică la acest post. Niciodată nu a existat o femeie candidată de la crearea FAO în 1945. Cu sprijinul dumneavoastră, cu energia dumneavoastră și mobilizarea dumneavoastră, voi fi sau vreau să fiu prima femeie și prima femeie europeană care va conduce FAO. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, przeszlibyśmy w tej chwili do wypowiedzi. Wam mulțumesc. Și acum avem ocazia de a vă adresa întrebări. Domnul Bov Bove este primul. Bonjour! Bună ziua! O să încep printr-o observație. Cei dintre dumneavoastră care poate n-au lucrat cu doamna Catrin Genal, nu știu, V-aș spune că timp de mai mulți ani am lucrat împreună în EFSA, în calitate de deputat european și progresele înregistrate în timp ce conducea EFSA au schimbat total abordarea EFSA în ceea ce privește, în primul rând, transparența. Este prima care a lansat uh, genul acesta de activități pentru a face curățenie, să spunem în ghilimele, în ceea ce privește expertiza. Și trebuie să reamintim acest lucru pentru că EFSA a fost întotdeauna un spațiu al tensiunilor foarte intense și am văzut cu dezbaterile pe glifozat uh, că uh, toate aceste lucruri sunt importante și munca trebuie făcută. Există un termen pe care nu l-am auzit în intervenția dumneavoastră, care mi s-a părut de altfel excepțională, și anume suveranitatea alimentară, dreptul oamenilor, dreptul popoarelor de a se hrăni din propria agricultură. Și dacă spun asta, este pentru că în 1996 uh, această sintagmă a fost folosită prima dată la FAO. A fost o expresie introdusă și asta este important în special pentru țările din Sud. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la acest subiect, doamnă viitoare directoare FAO. Vă susțin în totalitate candidatura de altfel. Domnul Columbia. Felicităm d'être la de. Vă felicităm, doamnă, că sunteți candidata Franței, în primul rând, și de altfel singura candidată europeană pentru uh, a conduce FAO, această organizație ONU pentru alimentație și agricultură. Există mai multe candidaturi care vin de pe mai multe continente prin urmare, luăm notă de candidatura dumneavoastră și vă mulțumim că ați venit să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere uh, referitor la o agricultură care respectă sănătatea consumatorilor și agricultorilor. Ați spus că în fața provocărilor mm, demografice de la nivel global, ar fi posibil să producem mai mult și mai bine. Este o provocare foarte importantă aceasta și aș vrea să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră cu privire la mai multe aspecte importante, spun eu, pentru agricultura noastră pentru spațiul nostru rural și securitatea alimentară. Primele două au legătură cu pacul actual. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește primul pilon PAC? Acesta având legătură cu ajutoarele directe care sunt percepute de un număr destul de limitat de agricultori, să spunem de către mari agricultori. Reforma PAC, ca al doilea punct, și PAC 2020 este un proces în curs de desfășurare și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră cu privire la eh, scăderea creditelor conform solicitării Comisiei Europene cu privire la viitorul PAC. Și în încheiere, ce părere aveți cu privire la politica europeană pentru acorduri de liber schimb și diferite tratate bilaterale, cum ar fi CETA sau acordul cu Mercosur, cu consecințele sale distrugătoare la nivelul agriculturii europene? Evident că normele și regulile de securitate alimentară din aceste țări sunt adesea foarte diferite și inferioare celor europene, și să nu uităm că europenii creează produse europene de mare calitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Pan Erdos. Domnule Erdos. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Jelen Lanel, candidată pentru postul de director general FAO, mi se pare un pas important comem- comemorarea în fiecare 7 iunie a, a Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, care este atât de importantă pentru viața noastră um, co- uh, cotidiană. Și, din păcate, chiar și de curând uh, au fost înregistrate scandaluri, de exemplu salmonella în uh, uh pui, pui din, uh, China și alte, din alte produse importante din China și cred că autoritățile de siguranță alimentară trebuie să coopereze mai bine, să organizeze acțiuni co- comune și aș dori să vă întreb care ar trebui să fie rolul FAO în acest domeniu specific al uh, siguranței alimentare. Doamna Hoibuș, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Jeslen Lanel. Mă bucură foarte mult că în rândul priorităților pe care ni le-ați enumerat, ați pus uh, pe prim plan tinerii. Dacă este să ne uităm la ce se întâmplă în Africa, tinerii sunt foarte importanți. Tinerii din Africa au nevoie de o perspectivă, au nevoie de un uh, viitor. Ați uh, pus accentul de asemenea pe durabilitate, avem nevoie de sigur de o sporire a producției, dar acest lucru să nu se întâmple în detrimentul mediului înconjurător. Până acum, FAO a, avut o, o, abord, o abordare am, ambițioasă și, și durabilă și în ceea ce, în ceea ce privește metoda um, tradițională, metodele ecologice, biologice de a practica uh, agricultura, la care v-ați referit și dumneavoastră, cred că acestea se potrivesc foarte bine și cu cele spuse de colegul meu Bove, pentru că aspectul social în agricultură a făcut parte de la bun început din această suveranitate alimentară. Și în domeniul agriculturii ecologice consider, nu știu, tendința în acest moment este ca FAO să investească mai mult în acest sector și este un lucru pe care îl veți continua, veți continua cu aceste investiții în acest sector al agriculturii ecologice. Al doilea aspect pe care doresc să-l menționez, în Parlamentul European, împreună cu FAO, am instituit uh, alianța globală uh, care luptă împotriva Uh, foametei. Este o inițiativă relativ uh, nouă, care ea nu s-au alăturat până acum parlamentele naționale. A avut loc un mare congres în toamnă în uh, Spania și uh, Parlamentul din Spania a decis să adere și el la această inițiativă și aș dori să vă întreb dacă, am, dacă aveți idei despre cum am putea implica și mai multe parlamente naționale la, în, în această inițiativă pentru că ați insistat de asemenea pe importanța cooperării în discursul dumneavoastră între diferiți actori și aici dispunem de posibilitatea exercitării acestei cooperări uh, prin implicarea parlamentelor, în spatele cărora, desigur, uh, se ascund și guvernele. Uh, succes din partea mea. Cred că ar fi foarte bine dacă ați fi aleasă și pentru a reprezenta mai bine uh, femeile, în, uh, inclusiv în această instituție, în FAO. Vă mulțumesc, domnul Andrew. Andrieu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Lanel, pentru prezența sa astăzi alături de noi. Au intervenit mulți francezi astăzi pentru că ne-am întâlnit de mai multe ori, la mai multe niveluri. După cum v-am spus și eu, sunt de părere că putem disocia anumiți parametri care țin de securitatea alimentară de cei care țin de securitatea alimentară. Însă cred că în intervențiile dumneavoastră ne-ați arătat că țineți foarte mult la aceste două mize, securitatea alimentară și suveranitatea alimentară. Și vreau să garantez și eu că prin activitatea noastră comună am văzut că sunteți de sensibile la acest subiect și în intervenția dumneavoastră ați spus uh, că ați lucrat uh, în Ministerul de Agricultură, pentru Agricultură din Franța și ați reflectat acolo toate preocupările noastre, ați dat dovadă, uh, ați desfășurat o activitate cu brio. Toate activitățile la care v-ați referit, două miliarde de oameni care încă sunt prost hrăniți, problemele de obezitate, toate acestea ne arată că sunteți conștientă de mize și înțelegeți uh, importanța rolului FAO, această organizație mondială pentru alimentație și agricultură. Simt că sunteți foarte sensibilă la aceste lucruri, așa cum ați spus, precum sunteți sensibili și față de teritoriu, legătura dintre agricultură, alimentație și sănătatea umană. E adevărat că există și legătura aceasta cu ruralitatea, cu uh, spațiul rural. Și asta ați spus în intervenția dumneavoastră pentru a ilustra importanța acestui subiect. Rolul dumneavoastră va fi unul esențial. Uh, pentru a ne reveni pe drumul pierdut, să spunem așa, în numele pseudo-industrializării agriculturii, agricultura totuși e legată de sănătate și alimentație și cred că veți avea destul de multe lucruri de făcut, mai ales în ceea ce privește viitoarele acorduri de liber schimb care adesea ratează ocazia de a pune accentul pe agricultură și de a pune agricultura în centrul, import, în centrul societăților. Cred că trebuie și putem avea încredere în valorile care sunt promovate în agricultura noastră și de aceea, în ceea ce mă privește, aveți, aveți sprijinul meu total. Uh, am uh, văzut parcursul dumneavoastră de-a lungul tuturor etapelor și niciodată nu v-ați abătut de la firul roșu care este logic a sectorului agriculturii și alimentației. Mulțumesc! Pan poseu Michel Dantin. Domnul Dantin. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim, doamnă, pentru prezentare. Bine ați venit, bine ați revenit printre noi uh, pentru prezentarea dumneavoastră de astăzi. Am vorbit despre diverse chestiuni, securitate alimentară. Eu aș vrea să abordez lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pe durata mandatului actual am văzut în ce măsură Europa singură uh, întâmpină dificultăți în ceea ce privește marile crize economice și fluctuațiile de pe piețele globale. Au trecut aproape 10 ani de la o reuniune G20 în care șefii de stat și de guvern din țările cele mai bogate din lume au dat o misiune organizației FAO și anume o misiune de observare și transparență. Știm foarte bine că prețurile evoluează și pe baza unor factori psihologici, pe baza modului în care sunt gestionate datele și la momentul respectiv conducătorii noștri au considerat că e important să fluidizăm informațiile. Misiunea aceasta nu știu dacă mai există sau în orice caz pare să se fi pierdut printre toate celelalte subiecte și nu mai este menționată prea des. Uh, există o serie de crize agricole care sunt um, destul de publicizate, dar ce credeți că trebuie, care credeți că trebuie să fie rolul FAO uh, și cum credeți că trebuie să desfășurați, să conduceți FAO? Nu o să fiu poate aici când dați răspunsul, pentru că merg la o altă întâlnire, dar o să-l aflu. Mulțumesc! Domnul Heusling. Vă mulțumesc pentru prezență și pot să vă urez uh, succesul pe care cred că toți colegii vi-l uh, doresc. Aș avea câteva întrebări. V-ați referit la câteva chestiuni, însă în ultima perioadă mm, politica FAO nu a fost cea mai fericită. Trebuie să facem anumite diferențieri. În anumite uh, domenii mm, există o, un anumit grad de supraproducție. Nu cred că element că modelul vestic de producție poate fi preluat pur și simplu de restul lumii. Știți că există unii care mm, consideră că agricula industrial, agricultura industrială ar fi soluția de viitor, agricultura care să se bazeze și pe mm, organisme modificate genetic. Există apoi ceilalți care consideră că mm, agricultura ecologică ar fi soluția de viitor. Care este poziția dumneavoastră din acest punct de vedere? Și apoi, uh, ceea ce privește globalizarea. Fenomenul globalizării se manifestă și în domeniul agricol și mă îngrijorează faptul că un număr tot mai restrâns de comercianți stăpânește de fapt uh, piața globală, ceea ce face ca mici agricultori, micii actori să uh, dispară încet încet și care ar putea să fie contribuția FAO pentru ca și acești actori de dimensiuni mai mici să se poată afirma pe piața globală? Doamna McGuinness. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă, pentru prezentare. Am auzit deja intervenții uh, emoționante legate de agricultură, uh, Um, cu caracter industrial sau de mici dimensiuni. Cred că există unii care consideră că agricultura comercială și cea industrială ca un uh, model prost și cei care consideră că agricultura ecologică ar fi Sfântul grad. Eu nu sunt de acord cu niciuna din aceste două interpretări, însă mă preocupă răspunsul uh, emoțional al oamenilor față de uh, alimentele pe care le consumă. Eu Uh, provin uh, dintr-o zonă unde, când eram, uh, eram copil, erau mulți agricultori. Acum au mai rămas foarte puțini agricultori și încep, încerc să mă întreb dacă putem reinventa uh, roata, dacă este posibil, pentru că societățile noastre au evoluat și nu este adevărat că mulți uh, agricultori care pornesc de la zero își doresc să crească, de fapt, și în momentul în care economiile funcționează bine, oamenii părăsesc din zonele rurale pentru a găsi un loc de muncă la oraș, de exemplu. Nu știu dacă puteți să oferiți răspunsuri acestor întrebări, însă uh, viitorul post pe care o să-l ocupați, uh, poate ar fi important să ne dați o orientare despre cum putem rezolva această enigmă și ce ar trebui să le spunem celor care trebuie să, care consideră că trebuie să ne întoarcem la plivit uh, burienile cu, cu mâna și considerați că se poate rezolva această enigmă între agricultura industrială și uh, cea tradițională? Doamna Gleronec. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru prezentarea aceasta pe care ați făcut-o în fața noastră. V-am ascultat foarte atent, suntem foarte atenți de altfel la tot ceea ce ține de agricultură și de celelalte domenii de care va trebui să vă ocupați cu misiunea pe care o să vă o asumați în curând. Fără îndoială, faptul că ați condus EFSA v-a permis să prezentați într-un mod pertinent și logic tot ce ține de securitatea alimentară. Dar, așa cum au spus o serie de colegi, și pe mine mă interesează legătura dintre securitatea și suveranitatea alimentară și cred că, în calitate de conducător FAO, veți, va trebui să răspundeți încă foarte repede la această întrebare. Raportul ex-Sommer, care nu se mai numește Sommer, ci e un raport care a fost votat în plenară în luna ianuarie și cred că acest raport va permite EFSA să răspundă mai bine întrebărilor și transparenței pe care, așa cum ne-a spus domnul Bove, le-ați uh, confirmat ca valori în această instituție. Și e foarte important asta pentru securitatea noastră alimentară. Ați menționat multe lucruri care, evident, uh, ne interesează pe noi foarte mult, tinerii, investițiile în agricultură, modul în care inovația și cercetarea trebuie să fie susținute. Știți că Parlamentul European, în bugetul său are programul pentru inovație și cercetare Orizont Europa și în acest program există un buget alocat pentru agricultură. Ceea ce e minunat, aș spune. E minunat să vedem că Uniunea Europeană susține în țările în curs de dezvoltare această cerere esențială de introducere de noi practici agricole pentru a sprijini eforturile pentru schimbările climatice. Ați vorbit și despre ruralitate, un subiect la care țin foarte mult. E o ruralitate dinamică ce uh, evoluează alături de practicile agricole, dar n-ați vorbit nimic despre femei. Și totuși, fără îndoială, îmi doresc asta, veți deveni viitoarea directoare generală FAO și mi se pare că trebuie să acordăm o atenție specială acestui subiect, în special în țările în curs de dezvoltare, unde femeile sunt extrem de prezente în spațiul rural, desfășoară activități agricole și asta este întrebarea mea, una simplă, și anume, în ce măsură vă gândiți să oferiți sprijin femeilor în agricultură și în Uniunea Europeană și în țările în curs de dezvoltare? Da, pan poseł Nicolson, bardzo proszę. Domnul Nicholson, vă rog. Da, voi fi foarte succint. Ceea ce m-a deranjat în legătură cu criza actuală a fost uh, cantitatea alimentelor care se transportă dintr-o parte în alta în Europa. Pe parcursul crizei, așa numitei crize a cărnii de cal, am văzut că se, se foloseau calculatoare pentru a vinde uh, carne dintr-o parte în alta și s-a tot discutat despre importanța lanțului alimentar. Știu că este foarte dificil și știu că nimeni nu ne poate oferi un răspuns, dar oameni lipsiți de scrupule pot să profite de acest sistem parțial automatizat, să facă foarte mulți bani și am vizitat Brazilia împreună cu colegi din comisia noastră și am văzut uh, ce fel de agricultură a loc în, în Brazilia. L-am putut compara cu ce se întâmplă în uh, Europa și nu există niciun fel de comparație. Nu aș dori să spun că ar fi ceva în regulă cu carnea de vită produsă în Brazilia. Cei de acolo ar susține că este la fel de bună uh, ca cea din Europa, însă noi în Europa niciodată nu putem să fim la fel de competitivi ca și cei din Brazilia și mai Red a fost și ea a fost interesată și mi-a adus și aminte de tinerețea mea, de, copi- de copilăria mea la o fermă unde toată lumea a participat la activitățile de acolo. Viața respectivă a dispărut acum. Dacă ești un agricultor în, la țară, este aproape imposibil să mai găsești pe cineva care să te ajute dacă nu ai uh, rude, dacă nu ai pe cineva din familie. Nu mai există uh, această posibilitate. Societatea s-a schimbat. Și știu că privesc uh, trecutul prin, din perspectiva ochelarilor pe care îi port, dintr-o perspectivă nostalgică, dar trebuie să recunoaștem că sistemul, trecutul, a trecut și chiar oricât de mult ne-ar plăcea să revină, nu se va mai întoarce. Și oamenii um, trebuie să poată trăi în continuare în zonele rurale, agricultorii să poată produce alimentele la un standard înalt și la un uh, Uh, preț care să poată fi plătit de majoritatea oamenilor. Și toate aceste chestiuni sunt interconectate în, în, între ele și mă întrebam pur și simplu în ce direcție ne îndreptăm și putem să mai păstrăm o parte din control pe care ne-l dorim. Mulțumesc și mult succes! Președintele, vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș dori și eu să adresez o întrebare domnei director general globalizarea este o, pro- o problemă, o provocare sau ar putea să fie o oportunitate pentru a rezolva problemele din lanțul alimentar. Dacă este să mă gândesc la comerț, la schimburile comerciale, mm, se poate câștiga impresia că mărfurile se îndreaptă într-o singură direcție, sunt uh, ajung în locuri unde sunt uh, încărcate pe alte mijloace de, de transport, dar că direcția ar fi uh, una singură. Însă, până la urmă, cred că toată lumea dorește să vândă, să-și uh, aducă pe piață propriile produse. Și problema transportării acestor alimente este că nu întotdeauna aceste transporturi sunt și Uh, necesare. Cei 2 miliarde de oameni la care v-ați referit, care suferă de subnutriție, care nu reușesc să aibă suficiente alimente sau cei peste 800 de milioane care uh, suferă de foame care sunt malnutriți. Mai există și problema epidemiilor, o problemă cu caracter global, ceea ce mă face să cred că ar trebui să fim uniți pe plan uh, global nu este suficient să, să generăm o cantitate, o cantitate suficientă de alimente. Acestea trebuie să fie produse într-un mod uh, adecvat, transportate într-un mod uh, adecvat și gândindu-mă la rolul care revine FAO, instituțiilor financiare globale, cred că există o supraexploatare din anumite puncte de vedere. Pentru Comisia Agri, pentru Comisia pentru Dezvoltare, acestea sunt chestiuni pe care le discutăm tot timpul. Sunt sigur că sunt chestiuni importante și pentru dumneavoastră și ați auzit cât de mare este gradul de simpatie din partea membrilor Comisiei Agri, din partea membrii Comisiei DV față de dumneavoastră și din partea altor uh, persoane care se ocupă de aceste chestiuni, comisarul Hogan, comisarul de uh, transport, uh, cel care se ocupă de relațiile comerciale. V-ați referit la toate problemele din agricultură și dacă sunteți uh, de acord, v-aș da cuvântul pentru a răspunde uh, acestor întrebări care v-au fost adresate. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc, domnilor și domnilor membri ai Parlamentului European, pentru încurajări și pentru susținerea dumneavoastră, pentru că e foarte important. Știți mai bine decât mine și dumneavoastră uh, ați fost implicați în campanii și știți cât de important este să te bucuri de susținere, încurajare și mai ales să ai și noroc. O să încerc să răspund pe rând la întrebările dumneavoastră. Mai mulți dintre deputați, domnul Bove, dar și uh, alții, domnul Andrieu, ați vorbit despre suveranitatea alimentară. După părerea mea, aceasta este capacitatea unei țări de a hotărâ cum dorește să se hrănească, să-și hrănească cetățenii prin intermediul unei game de soluții de care dispune, începând cu capacitatea proprie de producție, când e de dorit, când e posibil, Asta se întâmplă în cazul mai multor țări din lume și, de altfel, există aici o serie de elemente care țin de uh, comerțul cu produse alimentare și acestea joacă un rol important în capacitatea unei țări de a se hrăni. Poate n-ar fi rău să vă spun pe acest subiect că FAO trebuie să acorde o atenție specială țărilor și regiunilor din lume unde producția este la un nivel scăzut și departe de a fi suficient pentru nevoile populației, deși ar putea avea capacitatea de a se hrăni atât țara cât și alte zone din regiune. Și mă gândesc la o regiune unde există 821 de milioane de persoane care suferă de foame, ca parte a celor 2 miliarde de persoane care suferă de foame. Mă refer la Africa subsahariană, dar și la Asia de Sud și de Sud-Est. În aceste regiuni, în țările din aceste regiuni, trebuie să se crească nivelul de productivitate în agricultură pentru că este insuficient și nu răspunde nevoilor populației. Și cum am spus, nu e vorba aici doar de nivelul de producție. Ideea este și să se producă produsele de care populația are nevoie pentru a-și îmbunătăți nutriția. Am fost în Africa, mă gândesc la Zambia, de exemplu, unde se produce foarte mult porumb, care se și exportă de altfel în regiune, dar mai există o mare parte a populației care suferă de malnutriție. Deci ideea nu este pur și simplu doar să producem un produs sau altul, ci trebuie să ne și asigurăm că tipul de producție răspunde nevoilor populației. Și cred că în acest domeniu mai sunt multe lucruri de făcut în multe părți ale lumii. Evident, FAO are un rol de jucat și o să vă dau imediat și niște detalii în acest sens. Ați menționat, domnule Colombie, dacă nu mă înșer, chestiunea politicii agricole comune. În primul rând, FAO lucrează cu toate țările din lume pentru a se asigura că aceste țări se bucură de sprijinul de care au nevoie pentru a-și elabora politici publice în sectorul agricol care să permită atingerea unor obiective de producție și durabilitate. Încă de la înființarea sa, practic, de când am avut uh, comunitatea economică și europeană, în Uniunea Europeană s-au uh, elaborat o serie de politici publice foarte puternice în acest domeniu, care au și evoluat foarte mult pentru a ține seama de o serie de schimbări economice și alte aspecte ce țin de protecția mediului, dezvoltarea rurală, schimbările climatice, un subiect mai recent și din acest punct de vedere Uniunea Europeană are o experiență consistentă și interesantă, ceea ce nu înseamnă neapărat că trebuie copiată în alte părți ale lumii, dar uh, Uh, la nivelul politicilor publice, lucrurile sunt foarte dezvoltate aici. Banca Mondială de curând a elaborat un raport foarte interesant în care se spune că în lume există 600 de miliarde de dolari uh, consacrate guvernelor pentru a-și susține agricultura. Și în acest raport, în acest studiu, au încercat să vadă cum se materializează aceste sume și din perspectiva obiectivelor de producție și din perspectiva dorinței de rezistență la schimbările climatice, durabilitate și finanțare și susținere pentru aceste bunuri comune. Există și un rezumat de patru pagini. E adevărat că raportul e destul de lung și v-aș invita să-l citiți, acest rezumat de patru pagini, fiindcă e interesant și asta pentru că se face o comparație între politicile publice existente la nivel global uh, și prezint o serie de evoluții interesante și pozitive ale politicii europene, mai ales în ceea ce privește sprijinul pentru aceste bunuri comune, protecția mediului, schimbările climatice, dezvoltarea rurală și toate celelalte elemente pe care societatea le așteaptă de la agricultură în special. Domnule Erdos, ați menționat securitatea alimentară și aveți dreptate. se numere printre import- elementele importante ale securității alimentare. Trebuie să aprovizionăm populația cu produse alimentare sigure, nutritive și în cantități suficiente și, evident, care trebuie să fie accesibile și consumatorii, populația, să poată avea acces la ele. Care este rolul ce revin organizației FAO? Există mai multe astfel de roluri. Am fost de curând la Addis Abeba, tocmai v-am spus, și FAO, împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Africană, au organizat în Addis Abeba, cu câteva zile în urmă, o primă conferință internațională unde am abordat securitatea alimentară. Au avut loc dezbateri foarte interesante cu privire la modul în care putem sprijini și oferi asistență tehnică, modul în care putem îmbunătăți capacitatea, consolida capacitatea acestor țări pentru a-și crește nivelul securității sanitare a produselor alimentare și asta în special în țările în curs de dezvoltare. Subiectul comerțului și exportului nu erau niște subiecte centrale, pentru că în primăvară urmează să se organizeze o altă conferință pe acest subiect și totuși am fost uluită să vedem că s-a vorbit despre export. Pentru că să nu uităm că noi în Uniunea Europeană ne-am preocupat de securitatea alimentară pentru a ne proteja, în primul rând, cetățenii și populația noastră. În Uniunea Europeană și în toate țările din lume trebuie să ne asigurăm că avem standardele și uh, standardele acestea sunt implementate și funcționale pentru a proteja consumatorii. Și din acest punct de vedere, FAO are un rol important de jucat și aici mă gândesc uh, la standardizare pentru Codex Alimentarius și anume s-au stabilit cu alte organizații la nivel mondial niște standarde alimentare pentru a ne asigura că uh, există totuși niște reguli pe care ne bazăm în schimburi, în schimburile pe care le facem, pentru că aceste standarde sunt niște valori de referință recunoscute de OMC, dar să nu uităm că aceste standarde sunt folosite și de o serie de țări în dezvoltare pentru a-și promova, pentru a-și dezvolta propria legislație și astfel pentru a-și proteja proprii consumatori. Din acest punct de vedere, FAO trebuie să reamintească faptul că standardele acestea din Codex Alimentarius nu sunt, nou doar rolul de a facilita comerțul alimentar. Sigur că servesc la asta, pentru asta sunt create, dar servesc și ca bază pentru protecția consumatorilor, indiferent de țara în care se găsesc aceștia. With regard to um, agroecology, I think that the term was... În ceea ce privește agroecologia, termenul folosit de unul din oratori, obiectivul este, așa cum a spus și dumneavoastră, în primul rând să reducem pierderile și generarea de deșeuri prea multă Discutam cu niște oameni din Canada, în urmă cu câteva săptămâni, care mi-au spus că 30% din alimentele produse în uh, Canada sunt și risipite, deci un procent destul de mare. Deci, în primul rând, peste tot în lume, inclusiv în Uniunea Europeană, cred că trebuie să reducem aceste pierderi. Trebuie în multe regiuni ale lumii să producem mai mult, după cum am spus, agricultura trebuie să devină mai productivă, Uh, și într-un mod uh, durabil să ne asigurăm, să ne asigurăm că peste câteva decenii vom putea să ne producem în continuare hrana. Pentru acest lucru avem nevoie de soluri uh, sănătoase, de o calitate bună a resurselor uh, de apă și din acest punct de vedere agroecologia este una din abordările care este utilă pentru a îmbina performanțele ecologice cu cele economice. Nu este singura abordare, dar este un set de practici care permite um, combinarea ecologiei cu o bună performanță din punct de vedere al producției agricole. Din această perspectivă, această abordare ar trebui să se răspândească și mai mult în lume și FAO a făcut acest lucru în ultimii ani. Ați menționat de asemenea investițiile. Investițiile se regăsesc în centrul proiectului meu. Consider că este important să ne asigurăm că vom investi în continuare în aceste sectoare. După cum am spus, acestea nu sunt sectoare care țin de trecut, ci sunt importante pentru viitorul nostru și au nevoie de investiții publice și private. FAO nu este o uh, agenție de investiții. A dezvoltat un program de uh, cooperare tehnică, un program uh, interesant pe care intenționa să-l consolidez ulterior, prin intermediul căruia FAO poate finanța proiecte care demonstrează care sunt poveștile de succes care ne permit să producem mai mult într-un mod mai bun. Deci intenționez să consolidez mai mult acest program. Însă este un program limitat, pentru că dispune de o finanțare limitată, care este canalizată înspre proiecte pe termen lung, uh, scurt și uh, trebuie să ne mm, accelerăm eforturile. Acest program nu va fi suficient pentru a hrăni Um, cei 821 de milioane de oameni care suferă de foame în acest moment. Însă FAO poate fi un catalizator în atragerea unui număr mai mare de investiții în acest sector. Recurgând la rolul de consiliere, și lucrând uh, atât cu investitori publici cât și cu investitori privați. Este ceea ce deja face FAO și aș dori să vă atrag atenția asupra activității um, desfășurată de, de FAO împreună cu Banca Mondială și cu Fondul uh, Internațional pentru Dezvoltare, FAO furnizând uh, consiliere uh, și expertiză tehnică acestor organizații din punctul de vedere al punerii în aplicarea unor proiecte care acum reprezintă, se ridică la o valoare de 5 miliarde de dolari uh, americani. Uh, este o sumă importantă, dar nu este suficientă și cred că ar trebui să depunem și mai multe eforturi împreună cu Banca Mondială sau și cu alte instituții internaționale, cum ar fi bănci regionale de dezvoltare. Acestea s-ar putea bu- uh, bucura de sprijinul FAO. După cum am spus, trebuie să dezvoltăm mai mult uh, lanțurile de valoare în zonele rurale și de aici este următoarea. Banca Mondială ne spune că agricultura și pescuitul sunt uh, sectoarele cele mai eficace în lupta împotriva sărăciei. Majoritatea săracilor din lume trăiesc în zonele rurale și majoritatea săracilor din zonele rurale sunt agricultori și pescari. Tocmai de aceea agricultura și pescuitul sunt atât de eficace în lupta împotriva sărăciei. Și ideea ar fi să ne asigurăm că în zonele rurale apar uh, activități economice legate de agricultură și de pescuit. Mă gândesc la, proce- la procesarea, um, împachetarea, comercializarea alimentelor obținute și aceste activități ar trebui să se dezvol- dezvolte mai ales uh, prin intermediul unor investiții private. Din nou, este un lucru care se întâmplă deja, mai ales în Asia și FAO ar putea să uh, Uh, consolideze și mai mult aceste relații între investitorii privați și agricultori, nu ca un agent de finanțare, dar ca uh, furnizor de cunoștință, de expertiză vis-a-vis -vis de ce, care sunt uh, sistemele durabile de a face agricultură care merită să fie dezvoltate și mai mult și care să ducă la crearea de locuri de muncă care să nu îi determine, să nu îi ob- oblige pe tineri să părăsească zonele rurale sau să meargă la orașe sau să fie tentați să imigreze, să imigreze în alte țări sau în alte continente. Thank you for, um... Doamna Hoibuch, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că v-ați referit și la femei. Eu uh, nu am vorbit despre femei, deși acestea joacă un rol important în sistemele alimentare. Stay on the field Femeile sunt peste tot. Pe câmp, în uh, fabricile de produse alimentare, în magazine, sunt peste tot. They do not always they, they are not always recognized uh, as uh... Ele nu sunt întotdeauna recunoscute pentru rolul lor în sistemul alimentar. Se confruntă cu foarte multe probleme, cu foarte multe obstacole. Uh, uneori au dificultăți în a avea acces la teren. Nu pot să aibă acces ușor la resurse sau la credite, dar și la resurse naturale și nu sunt întotdeauna asociate în uh, forumurile în care se iau deciziile. Presupun că se, nu se întâmplă asta doar în agricultură și pescuit, ci peste tot. De aceea va trebui să ne asigurăm că, indiferent de ce acțiuni va întreprinde FAO, vom acorda un rol, o atenție deosebită dezvoltării de criterii de selecție care să îmbunătățească um, abilitarea femeilor. Eu voi fi deosebit de atentă la acest aspect, deoarece cred că poate avea un impact uh, important asupra sistemului alimentar și securității alimentare. Ați vorbit apoi despre Alianța Parlamentară împotriva foametei. Felicitări! Um, este o inițiativă foarte importantă și am spus că ambiția noastră este să punem agricultura uh, și uh, siguranța alimentară și locurile de muncă în agricultură pe agenda politică. Este o inițiativă importantă și de aceea este important uh, să um, atrageți parlamentele naționale atât atât din UE cât și din afara UE în această inițiativă. Dacă voi fi aleasă, voi fi uh, bucuroasă să colaborez uh, în această inițiativă pentru a uh, pune accentul și mai mult pe siguranța alimentară. Mai sunt multe lucruri de spus, însă înțeleg că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea totuși să răspund la o întrebare care mi-a fost adresată. Care este modelul de agricultură pe care îl apărați? Uh, Cred că este important să spun că sunt multe modele de agricultură, sunt multe sisteme de agricultură în lume. Este important să spun că la nivel mondial exploatațiile agricole la scară mică sunt cele care garantează cea mai mare securitate alimentară, deci ele pot contribui semnificativ la securitatea alimentară la nivel global. În ceea ce, vorbește, ce privește situațiile de la nivel național, acestea sunt foarte diverse și diferite de la o țară la alta. În Africa de Sud, de exemplu, există exploatații agricole mari care permit uh, acestei țări mari să atingă obiectivele de securitate alimentară. În alte țări, situația este diferită. În Brazilia, de exemplu, pentru că s-a vorbit despre Brazilia, deși există ferme foarte mari, majoritatea și cea mai mare parte a securității alimentare a țării este asigurată de exploatațiile agricole mici. Așadar, este important să spun că în această privință FAO trebuie să se asigure că colaborează cu toți agricultorii și discută cu toți agricultorii pentru că atunci când va fi necesar aceștia să-și crească productivitatea. Și mă gândesc aici în mod deosebit la exploatațiile mici care trebuie să-și îmbunătățească productivitatea și care trebuie să dezvolte o activitate mai profitabilă să treacă de la o agricultură bazată pe subsistență la un model de agricultură mai comercial și mai economic. Dar sigur, acest lucru trebuie să se facă într-o manieră durabilă. Apoi, trebuie să ne asigurăm că exploatațiile agricole mari sunt și ele, la rândul lor, durabile, pentru că și ele trebuie să ne ajute să protejăm resursele naturale și să combatem schimbările climatice. Și apoi, mai există un lucru pe care le avem cu toții în comun, indiferent de modelul de agricultură, și anume îmbătrânirea populației uh, active în agricultură și pescuit. Asistăm la această problemă peste tot în lume și de aceea trebuie să ne asigurăm că vom putea atrage tot mai mulți tineri în uh, sectorul agricol pentru a asigura regenerarea sau reîntinerirea sectorului la nivel mondial. Și aș dori să fac o ultimă observație cu privire la globalizare. Uh, pour vous dire que Mă întrebați dacă este o problemă sau o soluție, domnule președinte. De fapt, este o realitate această globalizare. Este o realitate. Și știți bine de altfel. Și știm și noi în Uniunea Europeană acest lucru mai ales că noi suntem unul dintre principalii importatori și exportatori de produse agricole și alimentare la nivel mondial. În opinia mea, trebuie să ne asigurăm că această globalizare se face pe baze echitabile, juste și permite protejarea celor mai slabi. Și mă gândesc aici la cei mai săraci dintre agricultorii și pescarii din țările pe care le-am menționat. Și cred că este important uh, să facem o reglementare a globalizării prin sisteme multilaterale, precum um, Organizația Mondială a Comerțului, cu care colaborează FAO. În curând voi merge la Geneva să văd cum putem să colaborăm cu OMC, astfel încât uh, să se țină cont de cei mai săraci, de cei mai expuși la volatilitatea prețurilor și la consecințele schimbărilor climatice, pentru că mai ales ei au nevoie de protecție pentru a-și putea garanta securitatea alimentară și subsistența. Rolul uh, Codex Alimentarius este de asemenea foarte important pentru a ne asigura că această globalizare se face pe baze care ne permit să-i protejăm pe consumatori și să le protejăm sănătatea și să le oferim informații corespunzătoare. Iată ce cred eu despre globalizare. Oricum, este un subiect uh, care se află în centrul mandatului FAO și uh, voi colabora cu autoritățile competente în acest uh, domeniu. Și, în fine, aș dori să închei cu răspunsul la ultima dumneavoastră întrebare, și anume, cum facem ca să atingem toate aceste obiective? Uh, Vorbeați uh, despre îmbunătățirea malnutriției, combaterea bolilor animale, combaterea dăunătorilor plantelor. Vorbeați despre acapararea terenurilor. Ei bine, în opinia mea, FAO este o organizație care are o capacitate extraordinară um, de expertiză și analiză însă este mai mult decât atât. Este o organizație care are o capacitate unică de a transpune aceste cunoștințe și expertize în acțiuni și de aceea poate să adune oamenii în jurul mesei discuțiilor, să elaboreze standarde și linii directoare voluntare uh, Uh, pentru investiții responsabile sau pentru a limita acapararea terenurilor. Iată câteva dintre mijloacele pe care FAO le poate dezvolta pentru a răspunde acestor uh, chestiuni pe care le-ați menționat dumneavoastră, domnule președinte. Mai sunt multe alte lucruri pe care doream să le spun, însă înțeleg că suntem presați de timp. Paljon kiitoksia mielenkiintoisesta ja... Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere atât de interesantă și de utilă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Jelan Lanel, și îi mulțumesc, le mulțumesc și colegilor mei pentru aceste întrebări atât de pertinente și dificile pe care le-au adresat. Această ședință ne arată că Trebuie să consolidăm uh, cooperarea între Uniunea Europeană și sistemul Națiunilor Unite. Trebuie să depunem eforturi uh, mari pentru a ne atinge obiectivul și anume acela de a eradica foametea în lume până în 2030. Sper sincer că um, cooperarea și dialogul cu următorul director general al FAO vor deveni mai intense după alegerile europene. Există un proiect uh, pentru Africa, există priorități legate de crearea de locuri de muncă și despre eradicarea um, foametei în Africa. Toate acestea sunt obiective foarte importante. Pe lângă asistența tradițională pentru dezvoltare, avem nevoie de instrumente noi și sperăm că următorul director general al FAO va putea să ofere aceste instrumente. De exemplu, trebuie să coordonăm mai bine finanțarea. Oricum ar fi, vă urez mult succes um, cu desemnarea, sper că veți fi numită și vom uh, monitoriza cu atenție rezultatul alegerilor. Mulțumesc tuturor! Mâine S-a stins microfonul domnului președinte. O 11 rozpoczynamy obrady comisii. O 11. 9, Reiau. Mâine reuniunea comisiei începe la ora 11, iar reuniunea coordonatorilor la ora 9.